tuturor! Este ultima reuniune înainte de vacanță, toată lumea e veselă, foarte bine. Dar am o veste mai puțin veselă. Trebuie să vorbim astăzi despre ceva ce am decis ieri. Vă rog să vă puneți căștile. Nu vreau să vorbesc în engleză pentru că vreau să fiu foarte precisă. Ieri seară, la reuniunea coordonatorilor, după cum ați aflat printr-un e-mail, am decis următoarele – ca reprezentanta la, de la reuniunea de la Nairobi să fie Sabine Verhaien. Maria Badia Icucet a fost timp de trei ani reprezentanta noastră și Sabine Verhaien activează acum împreună cu aceasta pe, în forumul Guvernanța Internetului. Și acest forum se deplasează, după cum știți, la Nairobi. Președinția a decis să meargă doar trei persoane la Nairobi. Două persoane au fost mereu de la ITRE și una de la Cultură. Ieri seară aveam documentele în față și în document, din documente reieșea că sunt două locuri. Un loc ocupat de PPE, de către o deputată spaniolă. Al doilea loc era liber. Ieri seara am plecat de la premisa că socialiștii încă nu ocupaseră acest al doilea loc și așteptau după noi. Ieri seară am decis, de fapt am votat, am votat, da? Și am decis ca Sabine Farhaen, reprezentanta de la CULT, să ne reprezinte în acest forum pentru guvernanța internetului. În această dimineață primesc însă o Uh, scrisoare de la domnul Roy, trimisă destul de târziu. Și într-o formulă mai ciudată, dată fiind lipsa de documente de partea domnului Royal, prin care se decidea. Și citesc. În mod excepțional s-a decis, la cererea grupurilor politice, și în lumina importanței politice a evenimentului să autorizeze o, o delegație ad hoc cu trei membri, membri aleși uh, în acord, printr-un acord dintre ITRE și CULT și care ar putea să includă și un membru de la STOA. Președintele ITRE, Royal, a fost anunțat, a fost informat că ar trebui, nu că ar trebui să fie posibil să fie un membru de la STOA, ci că ar chiar trebui să fie un membru de la STOA. Și acum avem o problemă. Comisia 3 nu a ocupat cel de-al doilea loc. Mi s-a spus că va fi un coleg socialist de la STOA și ITRE un coleg spaniol. De ce? Fiindcă cel de-al doilea de la ITRE ar trebui să aibă ceva de a face și cu ITRE și cu STOA. Situația e cum e, socialiștii s-au plâns și de aceea ieri am decis, uh, am luat o decizie ținând cont niște precondiții false și acum revin în germană, spune vorbitoarea. Dacă ar fi să votăm după cum ne dictează conștiința, lucrurile sunt clare. E clar că nu pot să meargă trei socialiști, e clar că merg doar unul sau doi. Dar problema e că dacă continuăm așa, la final vom avea trei spanioli care merg la Nairobi. Un socialist spaniol, o socialistă spaniolă de la Itre și Stoa și o, social, o uh, uh, eurodeputată spaniolă de la PP. N-am nimic împotriva spaniolei, dar forumul pentru guvernanța economică nu este un câmp de bătălie spaniolă. Și a trebuit să fim puțin prudenți. În această dimineață, vă rog să mă ascultați, spune președinta, am vorbit cu domnul Royal. Acesta nu a cunoscut decizia prezidiului. Și eu i-am spus că ieri am ales-o pe doamna Forhoyen și am spus că nu are decât să discute cu social, colegii săi socialiști de la ITRE și să-i roage să o nominalizeze din nou pe Maria Badea Cuceț. Și atunci am uh, rezolvat o, problem, o dublă problemă. Eu cred că e problema socialiștilor să-și convingă proprii colegi că e posibil să avem doar o membră ITRE acolo. Nu e un loc dedicat pentru STOA. Se spune în uh, scrisoare că possibly un membru de la STOA. Deci s-ar putea ca un membru să fie și de la STOA. Dar nu e obligatoriu. Și domnul Roy a spus că nu e obligatoriu. Doamna Hannibal. Mulțumesc, doamnă președintă. Iată ce s-a întâmplat. Am luat ieri uh, o decizie la reuniunea coordonatorilor fără a avea informația completă. Eu cred că trebuie să revenim asupra acestei probleme și trebuie să ne fie foarte clar ce s-a întâmplat. S-a luat o singură decizie, că ei trebuie să trimită un membru PP. Nu s-a luat nicio decizie în ceea ce privește persoana reprezentând STOA. Votul de ieri a fost în baza faptului că doamna Badia ar putea fi uh, nominalizată de ITRE. Și atunci noi am trimis un membru PPE. Aș dori să revenim puțin asupra acestei idei. De ce? Fiindcă nu aveam toate informațiile la dispoziție. Au avut loc evoluții noi și de aceea cred că ar trebui să revenim asupra problemei. De asemenea, aș dori să spun că doamna Batia are o experiență amplă în acest domeniu, a activat mai mult timp în el și e necesar să existe continuitate. Intervenție fără microfon. Nu pot să intru încă o dată în toate detaliile. Doamna Badia e grozavă, e cea mai grozavă, dar a fost la trei, de trei ori la această reuniune și poate că ar trebui să oferim unui alt membru șansa să facă același lucru. Și acum doamna Badia poate să facă același lucru la ITRE. Am vorbit cu Royal și acum dumneavoastră trebuie să vorbiți cu oamenii voștri de la ITRE. Dacă Badia, doamna Badia e bună, să meargă. Domnule Scuria, lăsați o baltă. Nu, cred că toată lumea cunoaște problema mult prea bine. Și acum avem toate datele. Bun, rămânem uh, cu decizia de ieri, pentru că domnul Royal, cu care am vorbit în această dimineață, e dispus să abordeze lucrurile așa cum trebuie, fiindcă el nu știa că trebuie și un membru de la STOA. Nu, nu mă, nu. Nu sunt mulțumită, doamnă președintă. Uh, pentru că nu ținem cont de faptul că avem noi informații și cred că ar trebui să avem un nou vot în lumina ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a ieșit de fapt la iveală în această dimineață. Președinta, bine, dacă nu respectați ceea ce am decis ieri, mai votăm astăzi încă o dată. Vreți asta? Vorbitoarea, nu cred că avem alternativă, fiindcă situația e cu totul alta. So, because not all of the socialists are So, okay. You know the vote is... Bine, știți că votul e foarte simplu. Coordonatorii votează pentru grupul lor. Dom începem cu domnul Scuria. Sunteți pentru sau nu? Da, clar sunt pentru decizia de ieri. Da, do da? Următorul grup. Liberalii. Farhaien, Itre, pe cine alegeți? Da, avem aceeași opinie ca și ieri. Pentru Badia. ECR. N-am vrut să votez ieri, nu o să vreau să votez nici azi, dar opinia mea nu se schimbă. Altcineva de la alt grup? Nu sunteți noastră coordonator. S-a închis votul și doamna Ferhaien a fost aleasă. Doamna Hannibal, dacă nu o faceți noastră, o să o fac eu. O să vorbesc eu cu domnul Royal. Am vorbit și în această dimineață. Va lua o nouă decizie cu socialiștii și vă rog să mă ajutați. Uh, dumneavoastră sunteți de la socialiști, nu eu. Și oricum eu sunt pentru doamna Badia, de la ITRE. Trecem acum la vot. Yeah. So we just, I just have to make order in my papers here. Das nicht mehr ertrage. So, wir fangen an mit äh, Începem sesiunea de votare. Și ar trebui să aveți pregătite cartelele, fiindcă uneori e dificil de identificat rezultatul. Începem cu raportul domnului Cavada. Vreți dom să interveniți, domnule Cavada? Vreți să mai spuneți ceva? De très rapide, je veux remercier euh, euh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Toți colegii care s-au ocupat uh, de această activitate în această zi de sărbătoare națională uh, în Franța, trebuie să le mulțumesc de două ori foarte frumos. Să cântăm Marseieza? Nu, e un cântec atât de sângeros încât refuzăm. Da. Next time, next time we make it. Data viitoare vom uh, face un raport din proprie inițiativă pentru a vă schimba imnul. Ce ziceți? Avem 15 membri PP, cu 3 mai mult. Veronic, e totul în regulă? Perfect. Începem votul. Amendul 45. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 50. 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 46. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 48. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dagegen. Jurii 3 pentru împotriva, ă, pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru împotriva abțineri se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 77 uh, s-a retras. 78 pentru, împotriva abțineri se respinge. 3. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se... A, e caduc. A, toate sunt caduce, spune președința. Președinte, am cer scuze. Trecem mai departe. O, 84 pentru, împotrivă. Încă o dată. Să ridicați mâna. 84 pentru, împotrivă. Abțineri. Trebuie să facem un vot electronic. Vă rog frumos. S-a închis votul. 7 la 7 se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 și 89 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 105, 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, încă o dată. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 le am votat deja, 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A, e caduc. Sau nu? A, e greșeala dumneavoastră, nu a mea. Bine. Buget 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Juri 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 108. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Juri 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 109. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 110. Pentru, împotriva, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se a, respinge. 113, 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 117 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru a fost retras. Buget 4. E acoperit de 17. Bine, 119 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 1 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 121. 122 retrase. 123. Pentru împotriva abțineri se resping. 124. Uh, Pentru împotriva abțineri se, se adoptă. 125. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 126. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 127 retras. 128 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 129 pentru, e o, da, e în anexă. O, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 148 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cosentul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6 pentru, și 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 retras, 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13 retras, 14 pentru, împotriva obțineri se respinge, 15 pentru, împotriva obțineri se adoptă. Consentul B pentru, împotriva obțineri se adoptă, C și D pentru, împotriva obțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva obțineri se respinge, 17 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 18-19 pentru, împotriva obțineri se adoptă. Consentul C pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 24 retras, 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotriva abțineri se respinge. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 și 30 și 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se respinge. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Consentul A, de la buget pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34, 35, 36, 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri se respinge. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Consentul de buget pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se respinge, 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 43 pentru, împotriva abțineri se respinge, 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, consentul B de la buget e a, acoperit deja, nu trebuie votat. Bine, vot final cu uh, cartela electronică, s-a deschis votul, s-a închis votul, 23 la 2. Felicitări, felicitări, domnule Cavada. Asta e dedicație specială de 14 iulie. No, for sure not. No, no, no, no, no, no. I'm not so bloody this morning. Uh... <laughs> no, but I, I, I, I... Yeah. <laughs> During the war, huh? It goes very well with the Marseillaise. Huh? Eh? What do so, we do? Now we have Mrs. Nevedalova. Da uh, Nevedalova. Uh, so, Catarina, do you want to... Catarina, vrei să intervii? Nu. E totul în regulă? Bine. Foarte pe scurt aș dori să le mulțumesc raportorilor din partea tuturor grupurilor politice pentru activitate extraordinară și sper să vă placă raportul. To vote. Mulțumesc, începem votul. Dacă mi se pare că pot fi combinate amendamentele, pot să le combin. Deci cine este pentru 1, 2, 3? Nu? Cine este pentru combinat, combinarea amendamentelor? Are you in favor to vote together? Sunteți pentru votul în bloc? Nu? Bine, 1. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3. Se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șase. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Șapte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Gaucho 15. Why not Marek Migalski? Why not 10? Ok. 15. Uh, Votăm pentru 10. Cine e pentru? 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru acest amendament, s-a închis votul. 14 la 11 se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, încă o dată, 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20. Mi s-a spus să trec direct la 28. Bine. Dar 23 e caduc. E caduc, 25-ul e retras, deci da, am votat 28. 28 pentru, potrivă, abținere, se adoptă. 29 și 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Trecem la 39. 39 și 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă. Facem o verificare electronică pentru 55. Se vote S-a închis votul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 Where budget? This one. So, now we go to the budget vote. Trecem acum la votul pe buget. E documentul acela faimos. Domnul Lochegar dorește să intervină. Unde este? Vă rog. Hi. <clears throat> Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că doresc să mulțumesc tuturor celor implicați raportorilor din umbră. Cu toții au fost interlocutori foarte buni și uh, au dat dovadă de cooperare pe, de întreg, pe parcursul întregului proces. Vreau să mulțumesc secretariatului și tuturor consilierilor politici pentru uh, sfaturi și pentru activitatea lor, uh, munca lor neobosită și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc uh, doamnei președinte care a dat dovadă de interes și voință pentru acest dosar. Eu cred că acum putem să spunem că prin modificarea acestui buget noi transmitem un mesaj foarte clar Consiliului și Comisiei în ceea ce privește prioritatea care trebuie acordată tineretului și învățământului, precum și în scopul atingerii creșterii economice și pentru a fi gata pentru secolul 21 într-o lume competitivă. Această sumă pentru învățarea continuă este foarte importantă. Un al doilea mesaj foarte important se referă la sport, fiindcă așa arătăm că suntem uniți în ceea ce privește programele sportive și uh, solicităm resursele financiare pentru punerea în aplicare a acestor programe. Suntem uniți acum în ceea ce privește cererea transparenței și a răspunsurilor uh, clare în ceea ce privește proiectele strategice și comunicările. În concluzie, aștept cu nerăbdare activitatea viitoare în, în următoarele luni, mai ales fiindcă am conlucrat foarte bine până acum într-un spirit de cooperare. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you, Mr. Lockhart. It was a difficult work. Mulțumim, domnule Lockhart. A fost o activitate dificilă. Se vede din documente. Începem pe prima pagină. Ar trebui să rostesc toate aceste numere imposibile? Bine, o să le spun în germană. 5800 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5801 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5802 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5803 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 804 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. O să spun ultimele trei cifre.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 19 retras. 20 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, a, e caduc. Și da, merge mult mai departe până la 29 pentru, împotrivă, Obține se respinge. 30 pentru, împotrivă, facem o verificare electronică, s-a deschis votul pentru 30. S-a închis? 14 la 11. Se respinge. 31 pentru, împotriva abțineri se respinge, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, 33 pentru, împotriva abțineri se respinge, 34 pentru, împotriva abțineri se respinge, 35 pentru, împotriva abțineri se respinge, 36 pentru, împotriva abțineri se... Încă o dată. 35 pentru, împotriva abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Îmi pare rău, doamnă McClarkin. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5838 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum m-ați derutat complet, nu mai știu unde am rămas. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. Nu, spune președinta. De fapt, e compromisul în ceea ce privește cifrele.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 deci cine este pentru mandatul uh, domnului Lockegard? Pentru? Împotrivă nu e nimeni. Nici măcar domnul Migalski. Foarte bine, minunat. Scurie. Um, Costa. Mrs. Costa. Ms. Costa. Yeah. Yeah. I apologize, Lockegard. <laughs> You are great. Yeah. Da, îmi cer scuze de domnule Lockegaard, sunteți minunat. Și doamna Trupel a fost înaintea dumneavoastră. Vino domnul. Silvia Costa. I have a voting list, I don't have. Give it to me. Can, Veronique, give me a voting list. I don't have it. Please. We come to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 încă o dată 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru,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 de fapt, da, 34 este respins, rectifică președinta. 35 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 8 împotrivă. 36 pentru, împotrivă. Deci 36 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru. se șterge din conținutul acestui amendament?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 Electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi la două. Felicitări doamnei Silvia Costa. Um, so now we come to Tacula, European semester. Raportul domnului Tacula, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Domnule Tacula, doriți să interveniți? Kiitoksia puheenjohtaja. Correctisti kaikille kiitoksia sihteeri. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor, secretariatului, asistenților, membrilor grupului, membrilor comisiei, raportorilor din umbră. Mulțumesc uh, uh, și, uh, și celor care au încă un îndoieli, le spun să urmeze lista de vot. 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 și 16 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi, două abțineri, niciun vot uh, negativ. Felicitări domnului Tacula. Și acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba despre dimensiunea europeană a sportului. Santiago, ai cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, doamnă președinte, îmi cer scuze. Mm, aș dori să-mi acordați puțin timp ca să mă uit pe documente. Bueno, improviso es igual, tengo en inglés. <laughs> Sí. <laughs> eh, <clears throat> bien. Eh. Caut documentul în limba engleză. Bun. Am avut deja două schimburi de puncte de vedere și în cadrul acestora cred că putem vedea care este direcția în care se îndreaptă acest raport. Am avut foarte multe întâlniri cu diverse părți interesate, oameni din sport, atleți profesioniști, m-am întâlnit cu ei și am încercat să fac un rezumat a ceea ce se întâmplă și să reduc conținutul la esența sa, și sper că cu ajutorul diversilor raportori din umbră și cu uh, ajutorul raportorilor de la diverse comisii vom putea să ajungem la un raport uh, cât mai echilibrat și mai bun în viitorul apropiat. Aș dori să citesc primul considerent pentru că acesta indică calea pe care trebuie să o urmăm. Sportul are o contribuție socială și uh, subliniază importanța uh, pedagogiei și uh, poate fi practicat de orice cetățean, indiferent de rasă, naționalitate sau statut social. Ce încerc eu să spun aici? Arăt importanța generalizată a sportului Am uh, analizat comunicarea comisiei, care mi s-a părut una foarte bună. și am uh, preluat uh, un articol din tratatul de la Lisabona și pentru prima oară Uniunea Europeană are putere de decizie în ceea ce privește sportul. Mi-am împărțit raportul în mai multe capitole. În primul rând, rolul social al sportului. Și aici am încercat să subliniez cât de important este să încurajăm sportul în școli și uh, solicităm organizațiilor sportive să ofere facilități pentru sportivii cu handicap. Am făcut uh, comparația între produsele de dopaj și traficul de droguri cu alte cuvinte, viitorul uh, atleților noștri este periclitat uh, în cazul în care există dopaj. Atleții trebuie să-și păstreze un stil sănătos de viață după ce ies din viața sportivă. M-am mai referit și la huligani la huliganii de pe stadioane ar trebui să existe un registru european al huliganilor pentru a împiedica să mai aibă acces pe stadion. Apoi, dimensiunea, europeană, eh, dimensiunea economică a sportului, am vorbit despre asta și ieri cu ministrul polonez, uh, și am uh, vorbit despre faptul că oferă un număr mare de, loc de, de locuri de muncă și de asemenea are o contribuție la PIB-ul european. Am vorbit și despre voluntari și despre munca voluntarilor și fără contribuția valoroasă a voluntarilor nu am fi putut uh, păstra calitatea sportivă pe care o avem în uh, Europa. Pentru că noi avem practic cluburi în care lucrează voluntarii și uh, există și asociații de voluntari pentru sport. Există și alte puncte importante în acest raport. În primul rând, recunoaștem importanța acestor evenimente sportive care au loc și care ne pot ajuta să luptăm împotriva blaturilor și aranjării meciurilor. Deci, cu alte cuvinte, manipularea concursurilor sportive. Asta este una din uh, marile provocări pentru viitor. Și am o solicitare și ca sportul să beneficieze de fonduri structurale europene. Cred că acesta este un punct esențial care trebuie să fie reținut de către Comisie, pentru că sportul uh, Uh, nu va avea niciodată suficientă finanțare. Fondurile structurale ar putea fi uh, utilizate în sectorul sportiv. Apoi, organizarea sportului un, e un alt capitol. Aici uh, vorbesc despre modelul european, modelul sportiv european, subliniez valoarea bunei guvernanțe în sport, bazată pe principiul transparenței și democrației. Deci toți actorii interesați ar trebui să fie reprezentați în uh, organismele sportive și în instituțiile sportive de la nivelul Uniunii Europene. Subliniez de asemenea cât de important este să există plată pentru formarea uh, profesioniștilor și trebuie să existe și oameni care să caute noi talente și ar trebui să existe un registru european al acestora uh, care, un registru european al agenților în care să se știe exact ce agent se ocupă de ce uh, jucător. Există și un uh, raport foarte important uh, referitor la transparența financiară a cluburilor sportive și cred că și acesta este un punct vital. Un alt subiect deschis ieri de ministrul polonez a fost păstrarea integrității competițiilor sportive. Aici ar trebui să avem o lege penală care să fie uniformă la nivelul întregii Uniuni Europene și care să poată să sancționeze pe oricine subminează integritatea unei competiții. Subliniez aici și crearea unui tribunal sportiv uh, european care să fie la uh, Bruxelles sau la Luxemburg, deci un tribunal de arbitraj sportiv și Există o delegație în Australia și în uh, Statele Unite, deci de ce nu am avea uh, o delegație a acestui organism și în uh, Uniunea Europeană? Trebuie să nu uităm că multe dintre probleme, cum ar fi pariurile ilegale, au loc pe teritoriul UE, deci cred că ar trebui să rezolvăm această problemă a pirateriei și a pariurilor ilegale, deci trebuie să ținem uh, seama de aceste lucruri Solicit de asemenea ca cluburile să aibă grijă de minori, să aibă o responsabilitate față de minori. Atunci când un minor semnează cu un club sportiv, acest club ar trebui să aibă grijă de el. Mai există un subiect spinos aici, identitatea europeană a sportului. Aici aș, aș solicita Comisiei să organizeze anual o zi europeană a sportului, pentru că avem o zi europeană pentru multe alte lucruri. Deci ar trebui să avem o zi dedicată sportului în Europa. Ar trebui de asemenea să avem o capitală europeană a sportului, pentru că aici am putea avea subvenții. Și un alt subiect important ar trebui să se creeze o carte europeană a sporturilor autohtone, care fac parte din patrimoniul cultural european și trebuie să uh, le ajutăm și să organizăm festivaluri pentru a le arăta oamenilor care sunt aceste sporturi autohtone, în fiecare an sau o dată la 2 ani. Uh, ar trebui să existe și un program de mobilitate pentru tinerii atleți în stilul Erasmus, Și încă un lucru pe care aș dori să-l subliniez. Dacă vă uitați la ziarele din Regatul Unit, uh, recent au vorbit despre subiectul pe care vreau să-l deschid. că ar trebui să se arboreze stagul european la competițiile sportive și pentru că atunci când atleții concurează în diverse evenimente sportive, își arborează steagul țării din care provin, dar ar, ar trebui probabil să avem steagul Uniunii Europene, dar fiecare ar trebui să decidă dacă este o idee bună sau nu. Mulțumesc secretariatului um, care m-a ajutat foarte mult în redactarea acestui raport și le mulțumesc și celor care au stat lângă mine în cadrul grupului la PPE și în biroul meu am cooperat foarte bine pentru a rezolva acest uh, subiect și m-am bucurat de mult uh, sprijin Bineînțeles, acesta este un raport inițial și aștept cu interes părerile dumneavoastră și orice amendamente pe care doriți să le depuneți, așa încât o să rog uh, secretariatul să extindă termenul de depunere a amendamentelor, pentru că inițial au vorbit despre sfârșitul lunii august, dar bineînțeles ne așteaptă vacanța acum și am dori ca amendamentele să poată fi făcute la timp, astfel încât secretariatul să le poată uh, Uh, analiza. Deci am putea extinde termenul limită cu o săptămână ca să putem îmbunătăți acest raport. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Bine. Văd că și colegul nostru zâmbește. Probabil că va intra în legătură cu dumneavoastră pentru a discuta despre drapelul european. Mă prind repede, spune președinta. Domnule Kelly, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori eh, să fac un comentariu care nu este o critică neapărat, dar nu am putut vota în această dimineață, înțeleg de ce, sunt de acord, fiindcă sunt și alții vizați, nu numai eu, dar cred că trebuie schimbat sistemul în Parlamentul European. În ah, momentul în care sunt eh, participă la dezbateri, la ședințe și membrii alternativi, nu, ei nu pot vota nici măcar amendamentele pe care le-au depus ei înșiși, deci trebuie schimbat sistemul. Bun. A, acestea fiind spuse, fiindcă n-am putut vota, am avut ocazia să citesc acest raport din scoarță în scoarță, ceea ce m-a bucurat, fiindcă este un raport foarte bun care acoperă toate aspectele importante și uh, ne prezintă acțiunile ce trebuie luate pe viitor și îl, îl felicit pe domnul raportor. Niște aspecte care trebuie menționate. În primul rând, se vorbește despre femeile, femei în sport. Acest subiect este unul important, iar unul din motivele pentru care femeile nu participă atât de mult în lumea sportivă și nu sunt recunoscute atât de mult, nu se bucură de recunoaștere atât de mult în lumea sportivă, este că nu sunt reprezentate la nivelul înalt al organizațiilor sportive, fiindcă acolo au putere de decizie și ar putea influența ce se întâmplă uh, pe teren. Trebuie să punem un nou accent asupra valorii economice a sportului. Multe persoane pe care nu le interesează sportul nu recunosc această uh, Uh, valoare a sportului, dar sportul reprezintă 3,6% din PIB și um, are un mare potențial, mai ales la nivelul turismului, așa cum sublinează și domnul raportor. Voluntarii joacă un rol foarte important și încă un aspect important, o problemă actuală, o reprezintă echipele naționale versus echipele de club Aici este nevoie să se recunoască faptul că jucătorii echipelor naționale au dreptul să uh, joace și în aceste echipe și fără să întâmpine greutăți și trebuie să fim corecți și față de cluburi. Sunt două uh, fațete ale acestei probleme. Finanțarea sportului, finanțarea adecvată, da, foarte bine în ceea ce privește fondurile structurale. Am înaintat un amendament în acest sens la raportul PIPER pentru a se include și activitățile sportive. Acolo s-a acceptat la vot ceea ce ne deschide noi posibilități de finanțare a sportului în acest cadru. Deci acesta, acesta este un aspect important după mine. În ceea ce privește agenții sportivi, Trebuie să existe monitorizare. Curtea Europeană de Arbitraj, da, ar trebui să fie să-și aibă sediul în Uniunea Europeană și aceasta ar putea rezolva probleme care nu pot fi rezolvate la nivel național. Cred că se vor rezolva multe probleme, se vor face și economii dacă această curte de arbitraj ar avea sediul în Uniunea Europeană. Ziua Europeană a Sportului, capitala europeană a sportului, iată, idei foarte importante. Ar trebui să promovăm capitala europeană a sportului și dacă vom avea o zi europeană a sportului, cred că activitățile ar trebui să se desfășoare în capitala sportului în acel an, în acel an fiindcă nu putem acoperi toate orașele, dar dacă stabilim o, niște capitale ale sportului, atunci cred că am putea face acest lucru. În ceea ce privește arborarea steagului, ar trebui ca, într-adevăr, acesta să fie arborat la evenimente sportive, fiindcă unii pur și simplu nu se gândesc la steagul european, se arborează steagul național, dar astfel am reușit să fim mai aproape de cetățeni prin intermediul sportului. În ceea ce privește uh, Uh, sporturile locale, mm, băștinașe, ar trebui să vedem ce se întâmplă cu aceste sporturi care sunt pe cale de dispariție. Trebuie să vedem ce, le, ce putem face pentru a nu le pierde, fiindcă astfel vom uh, spori dimensiunea sportivă la nivel european. În linii mari, acest raport este unul foarte bun și termenul de depunere a amendamentul ar trebui să fie poate prelungit, fiindcă acum avem uh, vacanța parlamentară până la sfârșitul lui august și s-ar putea să se piardă multe amendamente foarte bune. Încă o dată vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Kelly. Vreau să revin la prima intervenție. Ah, da, toată lumea are drepturile să depună amendamente, să uh, intervină. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai silitori, dar problema e că sunteți membru supleant. Puteți să votați uh, doar atunci când lipsește un membru cu drepturi de pline. Când vine vorba de propriile amendamente, puteți să uh, ridicați mâna în locul unui coleg prezent. Dar dacă colegul oricum e pentru acel amendament, nu face sens această schimbare. Ideea este că vă apreciem ca membru extrem de activ al acestei comisii. Problema este că nu se schimbă regulile. Vă înțeleg însă foarte bine, dar cred că putem să mergem la mica înțelegere. Nu e nevoie să mai interveniți. Bine, haideți, dacă insistați. I'm not making any pressure. Da, într-adevăr, nu vreau să fac o din țânțara armăsar, dar analizând situația în Parlamentul European și modul în care funcționează, acest subiect ar trebui rezolvat. Mulțumesc. Lucrurile merg ca în orice alt parlament. Uh votează membrii cu drepturi de pline și când aceștia lipsesc, votează supleanții. Așa e peste tot în lume. Avem 13 intervenții. Dacă vreți să mergeți astăzi acasă, totuși, atunci v-aș ruga să vă limitați puțin ca în, în timp și să nu repetați lucrurile spuse. Dacă sunteți succinți, conciși, e foarte bine. Să nu mai începeți cu isteria lui Adam și a Evei. Doamna Boscot. Hartelijk bedankt, voorzitter. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Fisas, am vorbit și ieri și ați spus că se pot spune foarte multe lucruri pe această temă și nu aveți suficient spațiu pentru a le enumera pe toate, dar aștept cu interes să lucrez cu dumneavoastră în toate domeniile. Există foarte multe puncte extrem de importante în documentul pe care l-ați pregătit și uneori există un, în acest gen de discuție oamenii se concentrează prea mult pe amănunte, dar dumneavoastră ați uh, uh, reușit să găsiți o soluție echilibrată. Unul din lucrurile care lipsesc nu în raportul dumneavoastră, ci în comunicarea inițială a Comisiei, este uh, că se menționează o lipsă de măsuri și tocmai asta cred că este o idee bună, să vedem ce se poate face, ce măsuri se pot lua. Dacă Comisia nu menționează nimic, ar trebui să o facem noi. Apoi, în ceea ce privește dopajul, nu cred că ar trebui să sacrificăm drepturile fundamentale în lupta împotriva dopajului. Trebuie să garantăm dreptul la intimitate pentru cei care participă la sport. În ceea ce privește dubla carieră, cred că este important și am vorbit cu foarte mulți sportivi pe această temă, pentru că lucrurile par să stea bine până în școala secundară, dar după aceea, când oamenii uh, încearcă să aibă o educație superioară, atunci se îngreunează situația. Spre exemplu, în fotbal sau în alte sporturi, uh, Uh, oamenii se trezesc că au avut cariera întreruptă de mai multe ori și atunci cred că trebuie să fim atenți la asta și trebuie să vedem și care este echivalarea diplomelor și calificărilor, pentru că și acolo sunt probleme. În ceea ce privește acest tribunal de arbitraj, am întrebări și aici. Mi se pare acest sistem destul de complicat. Poate reușiți să-mi dați mai multe clarificări, deci dacă vom avea un tribunal european. Vorbind despre agenți, sunt de acord că ar trebui să avem un fel de registru european de agenți pentru că uh, acel registru pregătit de FIFA nu este suficient. Agenții jucătorilor nu sunt activi doar în fotbal, îi avem și în basket, în rugby și așa mai departe și acolo nu există un registru similar uh, cu cel al FIFA. Acestea sunt uh, punctele pe care doream să le discut și aștept cu interes să discut cu dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul Migalski are cuvântul. Bardzo, ja będę trochę bardziej krytyczny, dlatego że... Mulțumesc foarte mult. Eu o să am o poziție mai critică, pentru că, ca susținător al Uniunii Europene, în același timp mă tem că rapoarte precum acesta vor face ca oamenii să înceapă să deteste Uniunea Europeană în loc să fie pe placul lor, pentru că există multe elemente care au fost introduse în raport, deși n-ar fi trebuit. Și uh, o să enumăr vreo trei sau patru care mi se par incorrecte. Există acest uh, principiu că nu ar trebui să creezi uh, ceva care nu este necesar. Și mie mi se pare că ați introdus multe elemente superflue în acest text. Ați subliniat cât de important este transferul de drepturi pe baza unui model care ar fi centralizat și care ar fi exclusiv și teritorial. Mie mi se pare foarte dificil de înțeles despre ce e vorba. Putem ghici, dar mm, tot mi se pare ceva negativ. Ați propus de asemenea să aveți un registru european al agenților și asta mi se pare o sugestie inutilă. Uh, voiați să stabiliți o, un for european de arbitraj și asta mi se pare inutil și costisitor mai mult. Pentru că ar trebui să întrebăm contribuabilul dacă chiar uh, consideră că este necesar ca în asemenea momente de criză banii săi să fie folosiți pentru asemenea investiții. Uh, vorbiți de asemenea despre organizarea anuală a unei zile europene a sportului. Există deja un fel de zi a sportului și mă întreb dacă e nevoie uh, de încă o asemenea zi. Propuneți și sprijin pentru o inițiativă pentru capitalele europene ale sportului. Există o uh, capitală europeană a culturii. Nu mi se pare logic să mai creăm încă un fel de capitală. Apoi, la punctul 26, acesta a fost interesant pentru presa britanică, dar este comentat destul de mult și în presa poloneză, trebuie să vă spun. Pentru că la evenimentele sportive în Europa ar trebui să avem uh, steagul, drapelul european. Și interesant este că ar trebui să fie și pe ținuta sportivilor. Și asta mi se pare destul de ciudat. Nu înțeleg de ce ar fi nevoie de așa ceva. Dacă simbolul național al Poloniei este vulturul, ați uh, propune ca uh, uh, stelele europene să fie lângă vultur, în locul vulturului sau cum? Deci, care este scopul unei asemenea propuneri? Mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintei. Uh, hello. <coughs> Uh, Okay. Uh, well, I'd like to start. Eu aș dori să spun că ceea ce a scris domnul Fisas este destul de interesant. Sportul este uh, un, uh, o pârghie de egalizare. Eu am practicat sportul la mai multe niveluri și sportul acordă niște șanse oamenilor dincolo de visele lor cele mai aprinse. Uh, Uh, îi unește pe oameni, uh, indiferent de rasă, religie, clasă socială și așa mai departe. Și, cum spuneam, sunt multe lucruri logice. Dar uh, eu mă concentrez mai mult pe punctul 26, pentru că nu știam dacă să plâng sau să râd când l-am citit. Trebuie să vă uitați la ce scrie presa britanică pe tema asta. Este o tâmpenie, o porcărie. Pentru că e același drapel nu, nu, nu, asta este în Daily Express. Nu este presa lui Murdoch. Deci dați-mi voie să termin totuși. Este același drapel pe care propuneți să-l uh, uh arborăm și la Uh, evenimentele sportive și uh, pe tricourile atleților, dar drapelul a trebuit să fie scos din Constituție pentru că nu are popularitate pe continent și atunci există vreun motiv pentru care sondajele de opinie recente din Regatul Unit uh, arată că 50% din oameni doresc să părăsească Uniunea Europeană, îmi pare rău, dar dacă arborăm acest drapel și dacă îi forțăm pe atleți să poarte acest drapel pe tricor drepturile lor. Îmi pare rău, dar uh, acest lucru ar fi um, uh, o repulsie pentru mulți cetățeni um, din Regatul Unit. Mulțumesc, da, aveți tot ce vă doriți, dar nu aveți dreptate, să știți. Nu să începem cu amănunte. Suntem aici ca să creăm o politică sportivă bună. Este o propunere și ar trebui să o citiți. Este o propunere, nu este o obligație. Și presa britanică ar fi mai bine să nu discutăm despre ea. Domnul Bellet. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna președinte, o să fiu foarte subțint. Prima propunere pentru raportor. O să depun și un amendament pentru a avea drapelul Murdoch Uh, în Sunday Times și în presa britanică în locul drapelului european. Dar felicitări raportorului, este o propunere ambițioasă, dar realistă. Santiago, ți-am spus deja că uh, o parte din presă o să înceapă să deschidă tirul asupra ta, dar uh, mie mi se pare interesant că mulți colegi au uh, interpretat greșit multe dintre propunerile existente în raport vorbim despre uh, acest tribunal de arbitraj. Ceea ce propune uh, raportorul nu este să ne instituim noi, să ne uh, înființăm un tribunal, ci să rugăm pe cei care fac acest lucru să aibă un birou și în Uniunea Europeană. Deci nu noi facem acest lucru. Noi vrem să sprijinim buna guvernanță în fotbal și în alte sporturi și nu este rolul nostru să avem această inițiativă. Uh, și același lucru se aplică și la alte propuneri, în ceea ce privește agenții, spre exemplu. Am vorbit despre un sistem european de înregistrare, despre un registru. Raportorul nu spune că ar trebui să fie acest lucru organizat de către Uniunea Europeană, nu. Noi propunem să sprijinim negocierile care au loc acum între Comisia Europeană, jucători, agenți și așa mai departe și să-i lăsăm pe ei să se spele pe cap. Deci nu, nu e treaba noastră decât să-i sprijinim pe cei care merg în direcția cea bună, nu să și organizăm. Deci vă rog să nu spuneți așa ceva în uh, presa britanică pentru că sunt numai minciuni. O să, final, o să închei cu două puncte suplimentare Uh, o adăugire la ceea ce a menționat raportorul, lupta împotriva corupției și aranjării meciurilor și a dopajului este într-adevăr una dintre priorități, este crucială și apoi uh, fair play-ul financiar și uh, iar o să folosesc un exemplu care apare din, în Premier League și am aflat din, din Independent săptămâna trecută exemplul Manchester unde există un club care a făcut un acord de sponsorizare de 400 de milioane de, e- de lire și acum UEFA a început o investigație. Deci UEFA se ocupă de anchetă, nu noi. Noi nu vrem să interferăm în această anchetă, dar uh, în raport putem spune că sprijinim UEFA în solicitarea lor de transparență pentru a analiza uh, toate acordurile de sponsorizare, pentru că vorbim despre competiții la nivel european. Euroleague, Champions League și așa mai departe. Deci lăsați UEFA să-și facă uh, treaba și să încheteze situația și putem spune în raport că vă sprijinim și uh, sprijinim buna guvernanță. Mulțumesc! Eh, Vreau să îi spun colegului care în mod normal nu ne onorează cu prezența că e înscris în tratat ca organizațiile sportive să fie respectate și ca acestea să fie autonome. Nu o să intervenim noi la interviul acestora, dar dacă vorbim despre FIFA, UEFA, despre alte asemenea foruri, despre asociații sportive și dacă acestea ne roagă să creăm reguli, atunci normal că trebuie să încercăm să facem acest lucru. Putem să facem o platformă. Putem să încercăm. Lucrurile stau mereu altfel decât le interpretați noastră și asta e problema, că citiți mereu ce vreți și nu ceea ce se scrie de fapt. Și acum intervine domnul Boris. Dziękuję bardzo. W kilku zdaniach też o fladze powiem, ale nie chciałbym, aby ten temat zdominował. Mulțumesc. Aș dori să vă spun câteva cuvinte cu privire la chestiunea steagului, dar nu numai. În primul rând, îl felicită domnul raportor Acest uh, document uh, era așteptat de mult de comunitatea sportivă europeană, este un raport foarte amplu. După declarația ministrului polonez al sportului, se vor lua o serie de măsuri și acțiuni în uh, acest semestru. Avem uh, o politică sportivă consfințită prin tratat, ceea ce ne permite să, coordonăm, să ne coordonăm acțiunile viitoare. În sprijinul domnului raportor vreau să spun că întregul sistem al fair play-ului și al transparenței este un element foarte important și în ceea ce privește instruirea viitorilor sportivi. corupția și și publicarea veniturilor agenților sportivi. Acest lucru este important. Fondurile structurale, permiterea carierilor duble în domeniul sportiv sunt și aceste aspecte importante. Acum, nu în ultimul rând, steagul. Acum nu cred că există o contradicție între faptul că eu sunt polonez, uh, domnul raportor spaniol, uh, doamna președinte uh, din Germania. Și teoretic, să zicem, în Cupa Mondială, Euro, în Cupa Europeană 2000, în 2012 nu ar fi nicio problemă ca Um, steagul european să stea alături de cel național. Ar trebui să mergem în această direcție. Thank you. Um, there are few areas that have... Mulțumesc. Unele sectoare, cum ar fi sportul, au o importanță locală, dar și una internațională. Aceasta este o trăsătură, aceasta este o trăsătură unică a sportului. Trebuie ca principiul subsidiarității să nu fie dat uitării și să nu avem o abordare de sus în jos. Ne gândim acum la dimensiunea sportului și trebuie să avem în vedere modul în care putem evalua, putem, um, mă scuzați, ajuta sportul la nivel european și nu invers, cum poate ajuta sportul Uniunea Europeană. Se pune accentul pe o identitate europeană aici și nu uh, pe modul cum putem ajuta noi sportul. Steagul uh, european pe uniforme, uh, pe echipamentul sportiv, este o idee prostească. Seagul național face parte din tradiția noastră, din... adică, până la urmă, uh, pe, în, în Scoția și în alte locuri pe echipament nu apare nici măcar steagul național, uh, dar barem cel european. Noi ținem foarte mult la echipele noastre de fotbal și nu putem impune o identitate europeană oamenilor și dacă lansăm astfel de proiecte vanitoase, o să îi îndepărtăm pe oameni. Și în ceea ce privește Tribunalul de Arbitraj Sportiv, cred că s-ar putea ca această instituție să facă mai mult rău decât bine. Și ce se întâmplă uh, dacă avem un litigiu între uh, o, o țară terță și o țară europeană? Trebuie să ne gândim foarte mult la aceste aspecte. Trebuie să avem în vedere ce se va întâmpla în domeniul sportiv pe viitor. Mă bucur foarte mult că puneți accent pe mm, antrenament uh, la nivel local pentru jucători și mm, incluziunea socială pe care o poate aduce sportul este foarte importantă. Acestea sunt aspectele care trebuie să ne intereseze și nu cum putem să mm, clădim noi o identitate europeană. O spun o dată pentru totdeauna. Acest raport nu e despre drapelul european. Acest raport nu face ca acest teac să fie impus altundeva. E un raport minunat despre multe lucruri importante în sport. Și vine cu o propunere minusculă potrivit căreia s-ar putea arbora steagul. Nu trebuie ca de fiecare dată să se explice de ce nu e nevoie să se facă asta. Poate nici nu se va ajunge la așa ceva, dar lăsați să, lăsați să existe această propunere. E o mică, mică propoziție în acest raport minunat. Dacă nu faceți decât să vă referiți la acest uh, subiect, atunci clar rămânem aici până la noapte. Și oricum comisia noastră trebuie să discute despre multe altceva, spune președinta. Suntem ridicoli dacă ne limităm la această mică propunere din acest raport. Eu cred că ar trebui să fim puțin mai serioși, raportul e serios, e bun și abordează subiecte extrem de importante. Doamna Nevedalova, aveți cuvântul și vă rog nu despre drapel. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl felicit pe domnul raportor pentru această propunere foarte bună, care îmi convine. Punctul 8 mi se pare foarte important. Când vorbim despre sportivi, aceia, aceștia ar trebui să aibă aceleași drepturi și, și garanții ca lucrătorii. Câteodată, um, în cazul unei um, leziuni, unui accident, sportivii ar trebui să beneficieze de o asigurare. Și punctul 2, fondurile structurale, este și acesta de asemenea foarte important. Nu știu dacă avem un reprezentant al comisiei, dar aș dori să întreb sau să o întreb cum s-ar putea folosi fondurile structurale pentru finanțarea activităților sportive. Ar trebui să vorbim și despre asociațiile sportive de sportive amatori, nu doar cluburile sportive. În momentul în care vorbim de mobilitate a sportivilor, poate că doar e o problemă de traducere, dar în nu-mi place să se vorbească despre uh, sportivi, ci poate despre sportivi tineri, fiindcă în momentul în care vorbim, des, uh, vorbim despre programul Erasmus, Erasmus aici, poate ar trebui să, să avem un alt termen care să includă pe toți sportivii și pe jucătorii de hockey. A, nu o să mă refer la chestiunea steagului. Ar fi foarte, o idee foarte bună să avem pe tricouri ambele steaguri. Bine. Domnul Pago. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc maghiară. Voiam să vorbesc uh, engleză, dar poate dacă vorbesc maghiară nu o să adaug probleme aici. Uh, credeam că se va vorbi despre punctul 5 mai degrabă decât 26 și mă bucur foarte mult că a fost inclus acest punct. Cred că prietenul Santiago este un vizionar, fiindcă unele state membre au reușit să ia măsuri în acest sens. Acest raport uh, mi-e foarte drag. Eu m-am alăturat comisiei noastre în septembrie și mă bucur foarte mult că fac parte din această echipă. Acesta este Primul raport pe care l-am urmărit de la început până la sfârșit și am văzut cât de activi au fost colegii mei, singura întrebare pe care o am este la punctul 25. Aici mă alături doamnei Boscur, care spunea că avem nevoie de o zi europeană a sportului. Am mai vorbit despre acest program Erasmus în domeniul sportului și aș dori să întreb pe domnul raportor dacă are vreo idee în acest sens. Mulțumesc. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais aborder un sujet dont on n'a pas encore. Mulțumesc. Aș dori să ridic o chestiune, e vorba de învățământ, care nu a fost menționat aici. Fiindcă noi ne ocupăm și de învățământ, numai despre sport, iar uh, Includerea sportului în învățământ, prin importanța sa socială, nu numai pentru sănătate, dar și pentru valorile colective, ar trebui să facă parte din uh, um, programa de învățământ uh, încă din, de la vârstele cele mai fragede. Sportul trebuie să beneficieze de fonduri structurale europene, dat fiind că face parte dintre obiectivele po politicii de coeziune. Din păcate, uh, nu prea face obiectul proiectelor eligibile în cadrul fondurilor structurare, structurale, iar acțiunile de formare sunt foarte importante, joacă un rol foarte important pentru atingerea strategiei europene în domeniul sportului. Vreau să vă spun că sunt pentru această idee a Zilei Europene a Sportului. Sportul este un vector de comunicare a mesajului nostru, iar desemnarea capitalei europene a sportului la nivel anual este o idee foarte bună și pentru a participat la uh, reuniunile ACES. Știu că, a, știu că domnul raportor dorește doar să se sprijine inițiativele existente deja și în ceea ce vește steagul european, o, o idee care nu se impune, ci se propune numai la manifestările sportive, ar fi um, un mijloc foarte bun de a ne înfățișa valorile europene. Mulțumesc, Marco! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Raportul lui Santiago, despre care am mai vorbit deja, la ora actuală este complet și bine redactat. Aș dori să subliniez importanța uh, implicării femeilor în lumea sportivă. În multe țări din această lume, femeile, femeilor le sunt interzise sau nu au posibilitatea de a desfășura activități sportive. Trebuie, deci, să punem accentul pe ideea de egalitate și, în egală măsură, pe nevoia de finanțare, prin fondurile structurale, poate, a activităților sportive în cadrul uh, asociațiilor sportive Iar în ceea ce privește stagul european, acesta este arborat uh, la instituțiile europene și ar putea să fie arborat și uh, pe stadioane sportive. Doamna Camerevert, e un raport foarte bun, de aceea nici nu mai vreau să intru în detalii, facem câteva amendamente și atât. Doamna Hannibal, și vă rog, fără drapel. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Din punctul de vedere al britanicilor, uh, uh, care vreau să vă spun că nu este părerea noastră tuturor, sunt de acord că este o simplă propunere, sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, poate fi eliminată și acest raport nu se referă la clădirea unei identități europene și voiam să, să, să se ia notă de acest lucru. Fiindcă sunt și eu membru britanic aici, și s-ar putea să pierdem din vedere alte lucruri foarte importante. Aș dori să vorbesc și despre femei în uh, sport, așa cum a spus și Marco. Avem uh, acolo un teren propice pentru acțiunile noastre și sperăm să avem un efect constructiv. Există și o dimensiune socială, sănătate. Despre sănătate nu am vorbit prea mult, dar este un domeniu ce merită explorat și colegul din Ungaria a vorbit despre violență și discriminare. Din păcate, Marea Britanie are o reputație proastă aici și cred că putem face ceva la nivel european pentru asta. Jocurile olimpice vor fi găzduite de Marea Britanie anul viitor și sperăm că la vizita noastră la, visele, la Jocurile Olimpice vom putea vedea exact ce putem face pentru a promova sportul și vom um, lăsa deoparte aceste idei absurde pe care le împărtășesc unii membri ai comisiei noastre, cum că uh, sportul încearcă să promoveze Uniunea Europeană, este vorba de alte aspecte importante pe care noi trebuie să le promovăm întru totul. Thank you, Chair. Domnul Lockegaard. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește, iar acest subiect este unul delicat, într-adevăr. Și eu o să vorbesc limba maternă, dat fiindcă este un subiect delicat. Min rapportør er her jo ikke øh, for, for alle gruppen, så jeg vil bare sige, på vegne af alle gruppen vil jeg også... Øh, eu o să vă spun în numele grupului ALDE că sprijinim întru totul acest raport. care se referă la foarte multe aspecte. Se referă la articolul 165 al Tratatului la Lisabona și a făcut o treabă extraordinară domnul raportor. În ceea ce privește, în ceea ce mă privește, acest raport se referă la dimensiunea socială a sportului, mai presus de toate. Se referă la aducerea la oaltă a cetățenilor, la promovarea sănătății publice, Iată de ce, după mine, aceasta este o, un domeniu al, de politici foarte important. Iar accentul trebuie pus asupra capacității sportului de a aduce oamenii la oaltă și de a promova sănătatea publică. Sportul își poate aduce contribuția în acest sens și nu trebuie uitat acest lucru. Aș dori să-i spun uh, doamnei McClarkin următorul lucru. Într-adevăr, trebuie să avem mare grijă să nu pătrundem într-o zonă plină de emoții în ceea ce privește imnul și steagul și așa mai departe. E drept că mulți oameni uh, sunt, uh, se simt îndepărtați de aceste lucruri. Populismul uh, își scoate capul aici și e ridicol. Dacă începem să vorbim despre echipamente și steag și nu știu ce, dezbaterea se poate încinge. În presa daneză am uh, citit că 80% uh, din populația Marii Britanii consideră ridicol, ridicole însemnele stagului european pe echipamentele sportive. Această chestiune este una delicată și haideți să nu o să nu ignorăm această propunere se poate face, se poate face în mod voluntar, se poate elimina. Dar dacă dorim promovarea sportului și această discuție trebuie să ținem cont în discuția noastră de faptul că nu dorim să dăm apă la moară populiștilor pentru a se întoarce împotriva noastră. Fie că ne place sau nu, acest element va fi discutat, chiar dacă ne place să, și chiar dacă nu ne place. Deci haideți să nu le dăm populiști la această ocazie. Altfel, raportul este foarte important. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, vreau să subliniez un lucru care s-a spus deja despre presa britanică. Această propunere, aceasta este o propunere, o recomandare, asta e treaba raportorului, facă propuneri, noi discutăm și luăm hotărâre apoi. Apoi, în ceea ce privește faptul că 50% din populația Marii Britanii dorește să iasă din Uniunea Europeană, nu ne surprinde acest lucru. Iată, sunt tot felul de aspecte negative și noi nu ne transmitem mesajul destul de puternic. Am mai spus deja acest lucru. Noi nu suntem buni la relații cu publicul, nu răspundem cum trebuie la critici și uh, să știți că parolele noastre ar trebui să le schimbăm pentru că s-ar putea să fie accesate de hackeri din presa britanică. Mulțumesc, John. În tratatul de la Lisabona se consfințește posibilitatea de a părăsi Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că în acest raport mai includem următoarele. Trebuie să ne gândim că femeile în fotbal uh, nu trebuie să fie discriminate. Și asta într-o perspectivă foarte specială. Regulile Jocurilor Olimpice prescriu ce ținută trebuie să fie purtată de sportiv. Toată lumea poartă aceeași uniformă, dacă vreți se știe foarte clar ce fel de uniformă are uh, fiecare categorie de sport. Și ce fac țări precum Iranul acum? S-a inventat acolo că femeile trebuie să se învelească uh, pe tot corpul și acest lucru se acceptă. Ei bine, să zicem că se acceptă într-adevăr această uniformă. Femeile care până la un moment dat au îndrăznit să poarte costum de baie sau tricou. Acestea nu mai au voie să îndrăznească să facă acest lucru, fiindcă Fiindcă, iată, va exista această diferență. Mi-e rușine de ceea ce se întâmplă și trebuie să vă spun că echipa națională de fotbal feminin a mers în Iran și acolo a avut loc uh, o competiție sportivă. Și jucătoarele din Germania s-au învelit la fel uh, precum cele din Iran. Și m-am întrebat, oare au luat o razna? Așadar, pe timp de vară voi uh, zăbovi puțin asupra acestui subiect. Trebuie pur și simplu să stipulăm că regulile Jocurilor Olimpice, regulile olimpice, regulile ținute, trebuie să fie implementate. Și e totul clar, nu mai trebuie să facem uh, referire la niciun fel de regulă musulmană sau nu. Femeile nu trebuie să fie trase înapoi, acceptând uh, reguli venite din neant, potrivit uh, ținuta care acoperă tot întregul corp. Poate, domnule raportor, aveți vreo idee despre cum am putea rezolva acest lucru. Și întreb acum Comisia dacă dorește să intervină. Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportorului pentru raportul extrem de informativ și comprehensiv. Apreciem și dezbaterea extrem de fructuoasă din această comisie. De ce suntem recunoscători pentru acest raport? Deoarece, în mare măsură, reflectă abordarea comisiei, uh, abordare uh, a sportului, astfel precum este și ilustrată în tratat. De asemenea, sublinează valorile comportate de sport, uh, sublinează marile provocări puse de sport. E un subiect extrem de important acesta și poate că aici vă contrazic puțin spunând că sportul într-adevăr își aduce contribuția la strategia Europa 2020. Noi considerăm că raportul este extrem de echilibrat, fiindcă ține cont de diferitele dimensiuni ale sportului, indiferent că discutăm despre domeniul social, cultural și așa mai departe. Analizează și sectorul în ansamblul său din perspectiva profesioniștilor și a amatorilor. Prin urmare, Comisia poate să sprijine direcțiile generale ale acestui raport, care în mare parte se aliniază comunicării noastre. În ceea ce privește propunerile specifice din acest raport, o serie dintre acestea pot fi puse în legătură cu acțiunile dezvoltate de Consiliu în uh, planul pentru sport adoptat pe 20 mai. Spre exemplu, uh, aceste linii directoare pot fi preluate de grupul de lucru pe care îl creăm acum. Comisia își va aduce contribuția și vom ține cont uh, atât de uh, comunicarea noastră cât și de acest raport. De asemenea, vom comanda și o serie de studii și menționez uh, domeniile în care putem avea studii și în care avem deja studii lansate. a fost lansat un studiu cu privire la sportul, la sport și fraude și la legislație naționale. Vom analiza problema aranjamentelor făcute în sport. De asemenea, există posibilitatea de a propune o recomandare în ceea ce privește îmbunătățirea activităților fizice. Asta vine de la Consiliu. Vom lansa demersul în acest sens. Va fi lansat un studiu și în ceea ce privește aspectele economice și juridice ale transferului de jucători. Tot în acest an se va întâmpla acest lucru. Și vom lansa și un studiu în ceea ce privește funcția de monitorizare a sportului la nivel european. Acest subiect al uh, colectării de date nu e deloc uh, menționat în raport. Discutăm aici despre păstrarea unei evidențe. De asemenea, în ceea ce privește contribuția sportului la creșterea economică, vom avea un studiu și în acest sens. Poate că pot să fac și două scurte observații, fiindcă există anumite locuri unde tind să fiind în dezacord cu ideile, remarcile raportorului pentru viitor în ceea ce vește sănătatea. Se spune în raport că sănătatea și activitatea fizică în vederea îmbunătățirii stării de sănătate nu reprezintă sau n-ar trebui să reprezinte o mare problemă de tratat la nivel european. Ei bine, suntem dezacord, sunt, nu suntem de acord, mă scuzați. În comunicarea noastră, noi propunem acțiuni politice în acest sens. Avem și acțiuni pregătitoare finanțate în domeniul sportului. S-a întâmplat în 2009 cu legătură strânsă cu sănătatea și interesul de a lucra la nivel transnațional e mare. Și la final vreau să menționez și fondurile structurale. De fapt, nu sunt la final, fiindcă mai am încă un punct după aceea. Ideea este că, discutând despre, despre fondurile structurale, noi conlucrăm din greu cu uh, colegii uh, de la comisie, astfel încât sportul să se încadreze cum trebuie, atât în cadrul strategic, cât și în uh, regulamentul general pentru alocarea de fonduri structurale, pentru fondul social european și așa mai departe. În ceea ce privește invitația de a sprijini identitatea uh, prin sport. Da, e adevărat. Uh, nu suntem împotriva sporirii identității europene prin acel drapel, dar e clar că dezbaterea e sensibilă, mai ales și inclusiv în această instituție. Oricum, așteptăm cu nerăbdare propunerea finală de raport. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu sunt sigură că ați citit raportul în întregime, dacă sunteți de părere că raportorul ar spune că sportul nu e atât de important pentru sănătate. Eu l-am citit Poate domnul Santiago Fisas poate să vă ofere mai multe detalii. Oricum, vă mulțumesc. Domnule Fisas, fără a menționa drapelul, bineînțeles, aveți o ultimă intervenție. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, acum uh, nu o să vorbesc foarte mult, dar în primul rând aș dori să spun următoarele pentru colegii care uh, au venit pentru prima oară la această comisie. De mai multe ori până acum am spus că sportul în Uniunea Europeană are două principii clare, subsidiaritate și specificitatea sportului. Cred că deja am făcut observații pe tema asta de multe ori. Am fost secretar de stat pentru sport în Spania și competențele sportive nu țin doar de uh, autoritățile guvernului, ci și de autoritățile locale. Știu că uh, la nivel de stat, practic, uh, competențele mele erau minime. Apoi, doamna Pac a făcut o observație importantă. Multe instituții, federații și asociații din Europa ne spun să acționăm pentru a reglementa, pentru că există o nevoie pentru asta și tocmai asta am încercat să fac. Eu am uh, un trecut în sport, uh, mă ocup de un sport tradițional britanic, uh, golf, am jucat în echipa națională a Spaniei, sunt membru la St. Andrews, și știu foarte bine cât de specific este sportul și ce cred oamenii din Marea Britanie despre sport. Sportul este un subiect specific. Dar sportul nu este deasupra legii. Acesta este un lucru extrem de important care trebuie subliniat. Trebuie să analizăm sportul de la caz la caz, pentru că nu există un principiu transversal care se poate aplica sportului nu putem spune că legea asta nu se aplică sportului. Ar mai fi câteva lucruri de spus. În raportul meu am fost foarte prudent atunci când am vorbit despre drapelul european pe uniformă alături de drapelul diverselor națiuni și când spun națiuni mă refer la statele care compun Regatul Unit. Este doar o idee pe care am lansat-o, nu am stabilit o lege. Se poate face dacă vreți, dacă nu, nu. Eu sunt convins de valoarea Europei, eu sunt pro-european, dar fac doar o sugestie pe această temă în uh, Uh, raport. Există și o contradicție aici, doamnă McClarkin. Ați spus că trebuie să ne ocupăm de sport de la bază, de la cei mai de jos, fără a interfera cu competențele uh, autorităților regionale și uh, locale. Da, foarte bine. Am încercat să dezvoltăm sportul, dar autoritățile locale trebuie să se ocupe de sportul uh, din uh, regiunile pe care le conduc. Nu am vrea să ne amestecăm în treaba lor, pentru că asta ar submina principiul subsidiarității. Asta ține de organizațiile locale. Există un rol care ar putea fi jucat de jucătorii locali Vă mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile dumneavoastră. Una s-a tot repetat, doamna Vospot a fost prima care a spus-o, Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Aici chiar avem o problemă, așa cum a spus și un coleg. Dacă avem, spre exemplu, un caz de dopaj, în mod normal se aplică o sancțiune sportivă care este dată de către federația respectivă. Vorbim acum despre sportivi, nu doar despre atleți. Uneori este greu să găsim termenul potrivit. Dacă este atlet, dacă este sportiv, până la urmă ajungem la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lozan și dacă uh, aceștia nu sunt de acord cu uh, sentința emisă de tribunal uh, de arbitraj, uh, are, sportivul are dreptul ca orice cetățean să apeleze la instanțele civile. A existat un caz recent în care un sportiv a fost condamnat la 2 ani și apoi a fost declarat nevinovat într-o, de o altă instanță. Dar asta a fost la un pas să-i distrugă cariera sportivă. Deci, acest tribunal de arbitraj uh, s-ar uh, uh, baza pe legislația europeană care diferă de cea elvețiană, deci nu ar fi ca tribunalul de la Lausanne. Pentru că avem asemenea organizații în Statele Unite și în Australia. S-a vorbit și despre fondurile structurale și despre problema femeilor da, într-adevăr, femeile sunt un aspect transversal al problemei. Nu e o problemă ușor de rezolvat, dar voiam doar să stabil... Nu vreau să stabilesc cote câte femei trebuie să existe în fiecare asociație, dar, într-adevăr, ar trebui să se facă ceva. Și sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Pac, că trebuie să venim cu un amendament. care să spună că femeile ar trebui să aibă dreptul să concureze nu doar la Jocurile Olimpice, ci la orice tip de competiție sportivă, fără a fi obligate să poartă văl sau orice alt tip de uh, îmbrăcăminte care le acoperă corpul în întregime. Apoi, am vorbit despre sănătate. Am spus că sportul este un factor esențial pentru sănătate și pentru educație. Deci, din punctul meu de vedere, mi se pare foarte clar că una, asta este una din ideile centrale. Unor regret faptul că nu am avut suficient spațiu ca să explic totul mai aprofundat. Cineva care practică sportul economisește cheltuielile de sănătate. Tocmai de aceea sprijin o uh, parte din uh, observațiile făcute în dezbatere, dar cred că deja am reușit să acoperim tot ce era necesar. Mulțumesc! Mulțumesc! La considerentul B se menționează sănătatea și dacă citiți justificarea colegului, veți identifica un întreg paragraf despre promovarea sănătății prin sport. Stimate, stimatul nostru coleg a avut o singură problemă din cauza dimensiunii raportului, fiindcă a trebuit să se limiteze ă, ca spațiu. Dar noi putem să venim cu amendamente drept completare. Ne-am propus să nu avem termenul de a depune amendamentul pe 31 august, ci să-l avem pe 6 septembrie. Deci pe 6 septembrie e termenul de depunere a amendamentelor. Mulțumesc pentru dezbaterea minunată, dezbatere care a fost uh, inițiată, iată, de cineva care de, de obicei nu vine la comisia noastră. Trecem la punctul 15, care poate nu-l interesează pe stimabilul nostru coleg uh, de anterior. Este vorba despre raportul domnului Locă, care poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012. O să fiu succint, doamnă președintă. Deja uh, știm exact care este situația, fiindcă am votat în urmă cu ceva timp. Avem patru puncte. Primul punct e despre programul de educație și învățare pe tot parcursul vieții. În al doilea rând, sportul. În al treilea rând, uh, mass media și în al patrulea rând, școlile europene. Prin aceste patru puncte, uh, suntem acoperiți, suntem bine pregătiți și de vreme ce deja mi-am expus punctele de vedere pe cel puțin trei dintre aceste titluri, mă limitez la doar atât. Mulțumesc. Microfonul. Intervenție fără microfon din partea președintei. Ale, ma? You want? Please. Vreți să interveniți? Vă rog frumos. <laughs> Um, Am făcut observații deja, dar vreau să mă repet. Trebuie să avem grijă cum cheltuim banii altora, dar apreciez uh, munca domnului Lochegard și uh, mă bucur că are o deschidere uh, profundă față de toate observațiile, inclusiv ale mele. mă bucur că avem o linie despre sport. Vorbeam despre 8 milioane, din câte știam eu erau 152 de milioane pentru sport. Și aș vrea să avem uh, să nu cerem tot timpul bani, ci să îi folosim mai eficient, pentru că întotdeauna există această impresie că e ușor să cheltui banii altora. Stați puțin, dar e vorba de copiii noștri. Și dacă aveți noastre copii, e vorba și despre ei, de viitorul lor. O mică parte din buget e destinată acestora. Dă mai mulți bani pe ulei de măsline decât pe, pe copii. Sigur, sunt pentru a face economii, dar altundeva, nu la educație. Pentru educație trebuie să oferim și mai mult. Doamna Paliadeli are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem deja am reușit deja să muncim, să lucrăm uh, foarte bine cu domnul Lochegard în ceea ce privește amendamentele și aș dori să fac o observație uh, pe care deja i-am transmis-o personal. Consider că în acest text foarte scurt lipsește un element extrem de important, un comentariu legat de cultură, dar cred că datorită unui amendament am putea repara această lacună. Vorbim despre educație, despre sport, despre media, dar cultura lipsește cu desăvârșire și sper că, datorită amendamentelor, vom putea să acoperim și această lacună și cred că este important că atunci când vorbim despre instrumentele de coeziune, care este cultura, să îl și uh, finanțăm așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Martin are cuvântul ai uh, Ați vorbit adineauri despre faptul că există multe domenii unde sunteți pentru austeritate, pentru a face economii. Ați putea, vă rog, să fiți puțin mai precisă, să spuneți la ce vă referiți? Nu, nu voi face asta acum, fiindcă aici discutăm despre bugetul nostru și acesta vreau să fie sporit. Într-o altă comisie, într-o în oricare altă comisie aș lua, mi-aș asuma o poziție. Dar ați făcut-o adineauri, doamnă președinte. Nu, am explicat că nu aș vrea ca domeniile care vizează generația viitoare, cultură, educație, formare, să fie afectate de reduceri bugetare. Nu vă datorez nicio explicație. Există foarte multe uh, idei care pot fi exprimate pe, în ceea ce știu a face economii, dar nu o să o fac acum aici, nu în comisia noastră. Domnul Belet. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă observație. Noi sprijinim uh, proiectul de aviz din partea raportorului, dar avem o observație legată de punctul 3, care este formulat într-o manieră negativă. Poate am putea să-l reformulăm într-un mod mai pozitiv, să spunem același lucru, dar să solicităm Comisiei să facă mai multe eforturi în ceea ce privește comunicările către media, spre exemplu. Cred că asta ar fi util. Uh, as regards, uh, În ceea ce privește primele două puncte care cad în sarcina Direcției Generale pentru Educație și Sport, am uh, o singură observație. Se solicită dublarea bugetului pentru educație și, după cum știți, Comisia a propus să crească bugetul cu mai bine de 70% dacă se face comparația cu perioada de șapte ani, dar după cum ați văzut, avem și un profil crescut pentru perioada următoare, ceea ce înseamnă că până în 2020 va exista mai mult decât o dublare față de 2013. Deci asta este propunerea Comisiei. O să vedem cât de departe putem ajunge cu ea. Voiam doar să menționez acest lucru. Mulțumesc. Vielen Dank. Dann Mulțumesc. Atunci putem să închidem această dezbatere. Pe 6 septembrie e termenul de depunere a amendamentelor. Domnule Lochegard, voiați să mai spuneți ceva? Domnule Lochegard? Nu. Foarte bine. Trecem la punctul 15, dar domnul Migalski nu mai e. Ba da, ba da, iată-l. Păcat, spune președinta. E vorba despre revizuirea politicii de vecinătate. Wiedziałem, że ten poprzedni punkt będzie taki szybki. Pierwsza uwaga... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Nu știam că vă veți mișca atât de repede cu punctele anterioare de pe ordinea de zi. Vreau să încep prin a spune că avem o limită de timp foarte strictă pentru activitatea noastră pe marginea acestui raport, deci vă rog să nu uitați acest lucru. Vă rog să alegeți cât mai rapid raportorul din umbră ca să putem să ne mișcăm cât mai repede. Doamnelor și domnilor, În lumina unor limitări evidente, proiectul meu de aviz conține doar șase puncte și acum o să uh, le trec în revistă. La punctul 1 solicităm o distribuție echitabilă și o aliniere a parteneriatului um, de vecinătate european, a programelor financiare, pentru că considerăm că trebuie să se facă ceva și pentru Africa de Nord. Am fost martorii acestei primăveri arabe și cred că UE nu a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor acestor țări. Cred că putem spune acest lucru cu mare onestitate și cred că prietenii noștri uh, de pe malul celălalt al Mediteranei au anumite așteptări de la noi și cred că ar trebui să putem avea o poziție foarte activă. Același principiu se poate aplica și prietenilor din Est, vecinilor din Est. pentru că acolo avem vecini care au problemă cu democrația, spre exemplu Belarus. Și cred că au dreptate să aștepte sprijin politic, logistic și de altă natură. La punctul 2 spunem că este nevoie de o consolidare a oportunităților de educație pentru tineret, pentru țările acoperite de politica de vecinătate. Cred că tinerii din aceste țări sunt viitori lideri a acestor țări. Cred că ar trebui să le ușurăm munca, ar trebui să le fie mai ușor să adere la Europa și să facem schimb de experiență cu ei și trebuie să le transferăm, transferăm know-how-ul către acești tineri din uh, țările care fac parte din parteneriatul de estic. Uh, la punctul 3 vorbim despre o creare a unei universități euromediteraneene. Universitate care ar pregăti oameni care vor deveni experți în domeniul vecinătății. Avem asemenea operațiuni în Slovenia acum și cred că acest exemplu trebuie să fie sprijinit și consolidat. Și trebuie să cheltuim mai mulți bani pentru asta, pentru că înființarea unei asemenea universități ar putea să ne ajute și pe noi, ca state membre ale UE, dar și pe acele țări care doresc să uh, ajungă membrii ai UE. La punctul 4 vorbim despre necesitatea de a consolida sinergiile între Youth on the Move și alte programe din uh, politica de vecinătate. Nu o să intru prea mult în detalii pentru că se referă la ceea ce apare și la punctul 2. Și la ultimul punct uh, solicităm uh, Serviciului de Acțiune Externă să sprijine eforturile societății civile și a mediei și așa mai departe de a introduce un sistem democratic și un stat de drept în toate aceste țări, atât în partea de est cât și în partea de sud. Exemplul Belarus a fost deja menționat. Uh, calitatea de membru a Belarus în Euronest a fost uh, suspendată, după cum bine știți, și apelăm la tendințele pro-europene din uh, aceste țări. Dorim să le încurajăm să sprijine și să promoveze uh, libertatea presei și alte tipuri de libertăți. Și, în concluzie, Sper că vom avea suficient timp pentru depunerea amendamentelor. Aștept cu interes o cooperare rodnică cu uh, dumneavoastră și în ceea ce privește raportorii din umbră, cred că socialiștii l-au ales deja pe al lor și alte grupuri uh, își vor uh, nominaliza raportorii din umbră, astfel încât putem să ne continuăm activitatea imediat după vacanța de vară. Și dați-mi voie să subliniez faptul că avem niște termene foarte stricte stabilite de Comisia AFET, care sunt extrem de uh, scurte în timp, dar uh, sper că putem coopera foarte rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Vreau să vă spun și eu ceva. Știți că nu sunt adepta declarațiilor uh, înscris, dar există o declarație în scris care solicită ca pentru țările învecinate să fie deschise programele pentru uh, învățarea pe tot parcursul vieții. Nu o să semnez această declarație, fiindcă trebuie să tratăm acest punct aici. De aceea, aș vrea ca acest punct 2 să fie și mai clar. La punctul 2 aș scrie, face apel uh, statelor membre, face apel către state membre și către Consiliu să deschidă programele de învățare pe tot parcursul vieții pentru țările învecinate. Cred că e mai bine să fie stipulat acest lucru. Nu, e mult mai bine decât să uh, spunem că studenții trebuie să aibă dreptul să studieze în Europa. E, e mult mai uh, important să stipulăm asta decât să avem o declarație care se spune Erasmus pentru toată lumea. Așadar, e sarcina noastră, a celor de la această comisie să facem acest lucru, nu e sarcina uh, întregii instituții care emite o declarație în scris care ajunge undeva pe rafturi prăfuite. Veți încerca să faceți acest lucru, fiindcă altfel voi face un amendament, dar puteți să faceți acest lucru dumneavoastră din start. Bine, doamna Nevedalova. Ďakujem vám pekne. Ja by som podporila rada pána spravodajcu v tom, že naozaj uh, chceme... Mulțumesc. Noi dorim să se, con- să se consemneze că avem prea puțin timp la dispoziție. Aș dori să nu se mai repete această situație pentru a putea lucra cum trebuie, noi și membrii alte comisii. Propunerea este foarte bună, fiindcă raportorul are părerea sa privind politica de vecinătate care se oglindește și în această propunere. Eu cred că important eh, este mobilitatea studenților și profesorilor care trebuie sprijinite, trebuie promovate schimburile cu țările vecine și trebuie promovate programe cum ar fi Erasmus Mundus și cooperarea universitară în cadrul unor programe cum ar fi Tempus. Schimbul de informații este întotdeauna binevenit, schimbul de informații între noi și țările vecine care s-ar putea pe viitor să fie membre ale Uniunii Europene. Este important și dialogul intercultural, fiindcă ce se întâmplă un, adesea în Uniunea Europeană? E bine, să fac presiuni, există uh, Uh, un uh, val de opinie împotriva migrațiilor, împotriva migrației și trebuie să ne dăm seama până la urmă, într-un fel sau altul, că nu suntem atât de diferiți unii de alții. O să mă rezum la aceste cuvinte, fiindcă nu avem prea mult timp la dispoziție. Noi vom înainta unele amendamente, dar vom ține legătura cu domnul raportor. Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor, fiindcă nu e ușor uh, ca într-un spațiu atât de mic să uh, spui atât de multe lucruri. În ceea ce vește cooperarea transfrontalieră uh, și politicile programului de vecinătate, cred că acest instrument este unul de apropiere a, cetă- de cetățeni foarte, a cetățenilor foarte important, care duce la um, acțiuni concrete în viața de zi cu zi a cetățenilor și care poate să aducă plus valoare, iar în domeniul învățământului și a formării, aceste instrumente sunt foarte importante pentru consolidarea democrației, dar și în ceea ce privește guvernanța și administrația, cred că schimbul de bune practici reprezintă un instrument important pentru aceste țări și ar trebui să propunem Comisiei să consolideze această parte care nu reprezintă decât 10% din politica de vecinătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Marco. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul raportor a făcut o treabă foarte bună. Mă bucur foarte mult că face referire la Universitatea Euromediteraneană, care reprezintă o chestiune la care ne gândim și noi în adunarea euromediteraneană. Este foarte important, important că se face referire la acest lucru. Apoi, ceea ce privește programul de mobilitate, sunt de acord cu ce spune domnia sa. Poate vom înainta unele amendamente în acest sens, dar până la urmă cred că comisia noastră poate uh, vota așa cum va face și AFET. S-a numit deja un raportor din urmă, deci putem demara lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Avem un reprezentant al comisiei. Doriți să luați cuvântul? Nu erați, nu, nu erați prezent la, la discursul domnului raportor, dar ați citit documentul, nu? Da. Mulțumesc, îmi cer scuze că am ajuns cu oarecare întârziere. Uh, Aș dori să vă spun că în urma recentei comunicări privind politica europeană de vecinătate, vă rog să vă prezentați Vito Borelli de la Comisia Europeană DG Învățământ și Cultură, responsabil pentru programul, programul Erasmus Mundus. Intervenție fără microfon. Do you hear me? Yeah, okay, um... M-auziți, domnul președinte? Da. Este vorba de Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene. Dau mai întâi cuvântul colegului de la Comisie. Noi, noi deocamdată, pentru noi nu se ridică nicio problemă. Mr. Yeah, EIS. So, again, sorry. Reprezentantul Comisiei. Bun. Cum spuneam, uh, sunt reprezentantul comisiei responsabil pentru programul Erasmus Mundus de la DG Învățământ și Cultură. Aș dori să vă spun câteva cuvinte și eu uh, în cadrul acestei discuții. După publicarea comunicării PEV, Comisia dorește să sporească participarea țărilor uh, vecine din vecinătatea estică și sudică în programele sale. Vom avea finanțare chiar uh, din următorul an uh, universitar, din septembrie 2011, 21 de milioane de euro pentru finanțarea programelor de mobilitate pentru următorul an școlar. Acest lucru se va face prin acțiunea 2 a Erasmus Mundus, Mundus care se concentrează asupra țărilor vecine și se prevede finanțare viitoare pentru următorii doi ani ai programului, este vorba de ultimii doi ani ai fazei, etapei actuale a acestui program. Avem și finanțare pentru programul Tineretul în Acțiune. Este vorba de un program care, dorește la consolida, care du, du, va duce la consolidarea capacităților în aceste țări. La um, ora actuală ne ocupăm de propunerea Comisiei Europene pentru următoarea generație de programe și vom lua măsuri anume care vizează țările vecine, care au ca scop uh, îmbinarea în mod mai eficient uh, a acestei părți de, de consolidare a capacităților prin intermediul Tempus și uh, partea de mobilitate, adică, adică Erasmus Mundus. Sperăm, contăm pe dumneavoastră în ceea ce privește stabilirea acestor acțiuni care vizează anume țările vecine. Vă mulțumesc! Mulțumesc acum uh, uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce aș mai putea eu să adaug? Uh, sprijin întru totul din partea serviciului nostru toate aceste șase puncte care sunt pertinente, extrem de bune și foarte importante în ceea ce privește plus valoarea, valoarea adăugată celor ce se găsesc în, în documentul comisiei. Și cam atât. Vă mulțumesc. Aber Tatsache ist, dass die Kommission immer... Comisia primește bani de la noi pentru a face ce dorim noi să se facă. Aș dori să vă spun că anul viitor vom putea ajuta Erasmus Mundus și la fel anul viitor nu putem avea noi instrumente pentru programul de învățare continuă, iar în ceea ce privește acest raport, ar trebui să avem o abordare bazată pe viitor, ar trebui să avem un document uh, care să vorbească despre noile programe pentru învățământ și formare în țările vecine, cu țările vecine, ceea ce nu înseamnă că vom lua de la bugetul nostru deschiderea către statele din Balcanii de Vest nu ar trebui să fie finanțate din bugetul nostru, ci din fondurile de preaderare. Contribuția noastră la politica de vecinătate ar putea fi reprezentată de fondurile pentru învățarea continuă. De fapt, ar trebui să le facem pe amândouă. pentru anii viitori ar trebui să facem ce ați propus dumneavoastră și apoi să vorbim și de următoarele, următoarea programă de uh, programare. Ar trebui să ne asigurăm că aceste țări participă în programele noastre de formare și mobilitate. Can you, can you follow me? Sunteți atenți la mine? Vă rog, domnule Migalski. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Consider că aceste programe ar trebui să fie deschise tuturor. Sper că acest lucru să se regăsească în versiunea finală a avizului. Salut și faptul că PPE-ul deja a numit un raportor din umbră. Mă bucur că s-a întâmplat asta. Vom trece direct la treabă. De fapt, caracterul transnațional al proiectelor la care mă refer în acest aviz trebuie să fie subliniat. Doamna Pac, doamna Nedvedalova au făcut și ele referire la acest lucru și acest lucru se reflectă și în comunicarea Comisiei în ceea ce privește programele Tempus sau Erasmus. Toate aceste idei sunt uh, sprijinite de noi toți, atât și există voința politică de a merge mai departe, precum și mijloacele financiare. Mă bucură faptul că Serviciul European de Acțiune Externă sprijină acest aviz Aștept cu nerăbdare cooperarea dintre noi uh, și uh, sper să avem un rezultat bun în ciuda restricțiilor uh, în spațiu. Mulțumesc! Așteptăm amendamentele așadar pe, până pe 8 septembrie. Avem, ca să avem mai mult timp la dispoziție. Deci 8 septembrie, termen de depunere a amendamentelor. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 16, aprobarea deciziilor luate de coordonatori. Le-am confirmat în această dimineață, precum și toate întrebările uh, ce au fost tratate la coordonatori. Nu sunt probleme. La chestiuni diverse, nimic. La 18, următoarea reuniune, 4 octombrie și 5 octombrie, iar coordonatorii se reunesc pe 12 septembrie la Strasburg. Vă mulțumesc pentru această dimineață minunată, vă urez o vară frumoasă și sper să reveniți bine dispuși și cu mult avânt la toamnă, fiindcă avem dezbateri foarte dificile, sau cel puțin așa le estimăm, cu Comisia. Mulțumesc interpreților. Președinta mulțumește interpreților și le urează vacanță plăcută și acestora. Mulțumim!